instituțiile financiare internaționale precum FMI, iar Comisia va veni în curând cu o propunere în acest sens. Grație, comisariu, la discuție. Mulțumesc, doamnă Reding. Am încheiat discuția, se va vota mâine la 12.30. Acum uh, discutăm raportul doamnei Barbara Matera privitor la situația mamelor singure. Dau cuvântul raportare pentru 4 minute. Grazie, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să încep discursul meu prin a mulțumi, în primul rând, raportorilor din umbră și tuturor colegilor care și-au adus contribuția la îmbogățirea conținutului raportului cu idei noi care au venit în uh, întâmpinarea susținerii acestei categorii vulnerabile de femei, care nu din alegerea lor se regăsesc de unele singure ca să se ocupe de creșterea și educația copiilor lor, și trebuie apoi să și, să-și urmeze și cariera. Această categorie de femei supuse riscului sărăciei are nevoie de susținerea instituțiilor europene cu forme concrete de sprijin. Mă onorează faptul că mi s-a încredințat răspunderea de a redacta acest raport privitor la situația eh, mamelor singure în Europa. E vorba de primul raport din proprie inițiativă promovat de Parlamentul European individuare pentru a identifica măsuri în sprijinul uh, familiilor cu un singur părinte. Am organizat acum câteva luni pubblica al Parlamento europeo per o audiere publică la Parlamentul European unde am invitat experții uh, unor asociații care eh, vin în sprijinul mamelor singure și am avut un prim schimb de opinii în legătură cu domeniile prioritare în care se poate acționa pentru a sprijini această categorie. În cursul ultimelor luni m-am întâlnit cu reprezentanții unor asociații care au sprijinit mamele singure în diverse state membre, ca de exemplu Irlanda, Portugalia, Regatul Unit sau Belgia. La Bruxelles am avut ocazia să vizitez personal o asociație în care trăiesc mame singure. Uh, cu această ocazie am putut să fac un schimb de informații și idei cu responsabile acestei structuri. Și am putut să înțeleg de aproape dificultățile prin care trec zi de zi aceste femei în, pe durata uh, deplasării mele la Varsovia cu uh, delegația FEM am putut să văd uh, ce măsuri s-au luat în Polonia pentru susținerea mamelor singure. Acestea reprezintă o categorie demografică nebăgată în seamă. În toată Europa, percepțiile și politicile față de mamele singure diferă foarte mult. În statele din sudul Europei, de la Mediterană, cum ar fi Italia, Portugalia, Spania, Grecia, în general se acceptă concepția că familia extinsă contribuie la creșterea copiilor cu un singur părinte pe bază voluntară și fără retribuție. În nordul Europei, în statele cum ar fi Franța, Elveția, eh, mă scuzați, eh, Suedia, Germania, Danemarca, eh, guvernele și sistemele lor de bunătare socială ajută mamele singure cu politici de asistență socială în statele membre din Europa de Est. În schimb, există un mix de politici, unele legate de valori familiare, familiare puternice promovate de regimurile comuniste și altele care reprezintă un amestec de politici din nordul și din sudul Europei. În acest moment, 5% din populația europeană feminină uh, e reprezentată de mame singure. În unele state membre, cum ar fi Estonia sau Letonia, acest procent ajunge până la 9%. Uh, mamele singure adesea sunt stigmatizate ca fiind tinere irresponsabile, dar de fapt 85% din acestea are o vârstă între 25 și 64 de ani. În afară de efectele negative ale crizei financiare și economice care a afectat Uniunea Europeană, Uh, iată, și această categorie de femei a fost foarte afectată. Ele deja sufereau uh, um, problema unui salariu prea mic, acum trebuie să susțină și nevoia de a contracta datorii pentru creșterea propriilor copii. Starea de sănătate a mamelor singure, din punct de vedere statistic, e mai instabilă față de femeile căsătorite aceste mame sunt supuse mai mult stresului pentru că trebuie să uh, îndeplinească sarcini care norm, în mod normal sunt îndeplinite de ambii părinți. Uh, prea puțin își pot uh, permite timp de odihnă sau uh, acces la îngrijiri medicale adecvate. În mod statistic, în Europa, mamele singure sunt mai puțin educate decât uh, cele căsătorite, astfel că au dificultăți de a intra pe piața muncii Cred că am epuizat timpul avut la dispoziție. Uh, raportul meu e adevărat că a fost uh, cam lung, doamna președinte, dar îmi confirmați că trebuie să-mi întreb discursul, dar oricum vreau să mai spun că raportul cuprinde tot felul de noi inițiative și mai ales noi obiective pe care Uniunea Europeană trebuie să și le asume ca această tematică să ocupe un punct central pe agenda priorităților Uniunii Europene, ținând cont că numărul acestor femei e în creștere în întreaga Europa. Mulțumesc! Grazie, onorevole Matera. Mulțumesc, doamna Matera. Ora iniziamo il catch. Acum începe procedura intervențiilor spontane. Doamna Baura are cuvântul, vă rog. szépen, elnök asszony, elsősorban szeretnék... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând uh, să o felicit pe Barbara Matera pentru că a analizat uh, foarte de aproape acest întreg complex tematic. Situația mamelor singure se leagă strâns și de problema sărăciei infantile. Pentru că fiecare al treilea copil trăiește în sărăcie sau este supus acestui pericol în familiile monoparentale. Ceea ce face ca uh, viața de familie și uh, locul de muncă nu pot fi îmbinate. De aceea e nevoie de măsuri ferme pentru că în lipsa acestora nu vom putea atinge obiectivele pe care le-am propus în politica de ocupare a forței de muncă și în plus acești copii vor rămâne în capcana sărăciei. De aceea sunt convinsă că trebuie să facem pași foarte hotărâți. Grație, la parola. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Zaborska. Grație, signora președinta, madam Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, mamele singure au o viață foarte dificilă, fac totul pentru copiilor și uh, sunt supuse unui risc mult mai mare de a uh, trăi sub pragul sărăciei, de aceea susțin eforturile de a acorda sprijin femeilor singure în urma unui divorț. Știm că atunci când um, femeile își cresc copiii singure, întotdeauna statul trebuie să plătească mai mult de aceea cred că ar trebui să facem un efort pentru a susține uh, menținerea familiilor, pentru că multe divorțuri au loc din cauza problemelor economice cu care se confruntă familiile. Prima condiție pentru că acest lucru să se petreacă ar fi ca la nivelul comisiei să se înțeleagă, înțeleagă faptul că familia nu este doar uh, ceva pe hârtie, nu e doar un act, nu e vorba doar de două persoane care trăiesc împreună, nu doar uh, nu este doar o coincidență faptul că azi auzim uh, atât de multe lucruri despre egalitatea de gen. De ce nu vorbim și despre sing- tații singuri, dacă tot vorbim atât despre egalitatea de gen? Se la parola l'onore. Mulțumesc. Da, tu are cuvântul acum paní předsedající chtěla bych podpořit zprávu a práci kolegyně. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să susțin uh, raportul Barbarei Matera cu privire la situația mamelor singure. Cred că statele membre ar trebui să promoveze modele corespunzătoare pentru susținerea mamelor singure, care să le ajute să-și găsească un loc de muncă și să găsească un echilibru între servici și viața familială. Cred că ar putea exista și niște înlesniri fiscale pentru mamele singure, dar nu numai, și pentru uh, cei căsătoriți, pentru familii, pentru că acestea nu trebuie să fie dezavantajate. Investiția în uh, educație este cea mai bună investiție, ținând cont de evoluția demografică din Europa. Comisia Europeană trebuie să asigure schimbul de bune practici între statele membre și ar trebui să susțină uh, organizații non-profit care se ocupă de mamele singure și le ajută să-și găsească locuri de muncă. Mulțumesc, care acum cuvântul uh, domnul Cost, doamna Costa. Grazie Presidente, ringrazio la relatrice. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc raportare. E un raport complex bogat, foarte interesant. Știm că se spunea că în Europa mai mult de 5% din femei uh, se află în situația de mame singure, însă 85% din uh, părinții necăsătoriți sunt femei, fără partener sunt uh, femei, deci e dezavantajată femeia și politicile asistențiale trebuie să țină cont de acest lucru. Sigur, e vorba de o populație, cum se spune și în raport, care e foarte diversă din punct de vedere al vârstei, situației economică, statul juridic. De exemplu, în Europa de Nord, uh, majoritatea sunt mamele singure, tinere, mai ales în țările Scandinavie sau în Regatul Unit, pe când în Sud, mamele singure. Și o vedovanță. Qui ci sono anche... Uh, sunt mai puțin tinere și sunt divorțate, deci condițiile sunt diferite. În nord există sisteme asistențiale și servicii mai avansate și rețelele uh, familiare sunt mai reduse. În schimb, în sud uh, există un sistem nou, uh, mă, mă scuzați, un fenomen nou, Uh, mamele singure care din păcate nu sunt ajutate de stat pentru că nu există programe în acest sens. Deci sunt viteze deosebite, de reac- diferite de reacție. Deci trebuie, cum se spune în raport, în primul rând, de practică per vedere quali possono essere. Să uh, impunem cele mai bune practici în ce privește ocuparea, formarea și pentru prevenirea formelor de sărăcie și excludere pentru că situația e foarte complexă pentru aceste femei. Mulțumesc. Onorevole Flașic. Mulțumesc, doamna o are cuvântul. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pani komisárka. Eh, v mnohých spoločnosti... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnă comisar. În multe eh, societăți, modelul patriarhal este cel care este prevalent și uh, în aceste societăți mamele singure nu se bucură de respectul cuvenit. Ele sunt considerate uh, ca trecând printr-o perioadă de tranziție până la găsirea unui nou partener și întemeierea una ei uh, așa numite familii tradiționale, clasice. Însă acest lucru nu face decât să le îngreuneze și mai mult situația și trebuie să reacționăm schimbând politicile. Este răspunderea statelor membre să le ajute pe mamele singure să-și facă o viață a lor, pentru ele și pentru copiilor. Ele nu câștigă suficient, nu câștigă salariile care li se cuvin și trebuie să implementăm uh, politici publice în domeniul educației, uh, asistenței, serviciilor uh, asistenței în domeniul sănătății, asistenței sociale și a locuințelor și a locurilor de muncă uh, pentru familiile monoparentale, să susținem familiile monoparentale. Mulțumesc. Onorevole Nevedalova. Aia cuvântul doamnă Nevedalova. Vážení kolegovia, situácia slobodných matiek Dragi colegi, situația mamelor singure în Europa este dezastroasă. Acestea se confrunt cu sărăcia, excluziunea socială, șomajul, condiții fizice proaste. Aceste femei trebuie să confrunte cu o serie întreagă de discriminări. De aceea trebuie create programe pentru a le susține, pentru a le susține copiii, pentru a le oferi consultanță în găsirea unui loc de muncă, pentru a putea să le oferim uh, înlesniri fiscale, de pildă și pentru companiile care angajează mame singure. Există organizații de voluntari care ajută mamele singure, însă acestea deseori nu dispun de finanțarea necesară. Nu ar trebui să uităm nici de aspectul prevenției, ceea ce înseamnă că trebuie să informăm tinerii cu privire la comportamentele sexuale și e păcat că, uh, că nu participă niciun bărbat în această dezbatere. Grazie, la parola al... Mulțumesc. Doamna Ceșcova are cuvânt. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Mulțumesc, doamnă președintă. Am avut calitate de raportor din umbră din partea grupului ECR pentru acest raport. Eh, žije v neúplné rodiny každé čtvrté dítě. Aș spune următoarele. În Republica Cehă, unul din patru copii trăiește într-o familie monoparentală. 90% din eh, părinții singuri sunt eh, de sex feminin. E o situație alarmantă, deci susțin mm, oamenii politici care permit acestor mame să aibă o situație mm, viabilă. Există soluții cum ar fi uh, munca de acasă sau munca cu jumătate de normă. Avem nevoie și de infrastructuri pentru îngrijirea copiilor, astfel încât uh, mamele singure să poată munci. Eu am uh, oarecare experiență în politicile regionale și știu că e foarte important uh, ca mamele singure să poată în același timp și munci și să și aibă grijă de copiii lor. Mulțumesc raportoare pentru uh, munca sa și eu cred că a făcut o treabă foarte bună pentru că raportul se referă la principalele probleme cu care se confruntă mamele singure și stipulează și scopuri foarte importante pentru ajutorarea acestora zda jmenované politické instrumenty v oblasti. Aș avea o întrebare în calitate de membră ECR. Și anume, dacă instrumentele menționate în raport în domeniul grijilor de sănătate și asigurărilor sociale ar trebui să țină de apanajul UE. Eu cred că statele membre pot uh, rezolva mai bine situația. Mulțumesc. Grație. Mulțumesc. Și ultima luare de cuvânt. Doamna Iezlu Viecica. Dziękuję Pani Przewodnicząca. W Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În Europa sunt tot mai multe mame singure, dar și tați singuri, tot mai mulți copii eh, merg cu cheia atârnată de gât și nu au niciun fel de protecție după amiaza când se întorc acasă. E foarte bine că Parlamentul European eh, are ceva de spus în legătură cu situația acestor persoane care își cresc singuri copiii. E important să susținem mamele și tații singuri în um, lupta de fiecare zi. Trebuie să avem programe de susținere în activitatea profesională a acestor persoane. Trebuie ca aceste persoane să poată deveni liberi profesioniști, dar să Poate asigura în același timp și protecția copiilor lor în timp ce ele sunt instruite. Mamele și tații singuri trebuie să aibă acces la aptitudini noi și să poată fi competitiv pe piața muncii. Am menționat uh, în intervenția mea și tații singuri pentru că eu cred că acest raport trebuie să se refere și la tați, deși numărul lor este mult mai limitat. Mulțumesc foarte mult! Grazie, la parola mulțumesc. comisar Reding. Doamnă președinte, aș dori să îi mulțumesc doamnei raportor Matera pentru contribuția foarte utilă și care vine la momentul potrivit. Pentru că știm prea bine că structura gospodărilor se schimbă, structura familiilor se schimbă și există, desigur, și tați care își cresc singuri copiii, dar marea majoritate sunt familii. După o analiză recentă a OECD, se constată similarități uh, remarcabile uh, în toate statele membre. Până în 2013 va exista o creștere între 22 și 29% a familiilor monoparentale. Așadar, ceea ce cu ce ne confruntăm în momentul de față reprezintă doar începutul unui trend îndelungat. Acest lucru presupune măsuri, așa cum le-am prevăzut în strategia 2020, unde ne propunem să reducem numărul persoanelor care se confruntă cu riscul sărăciei și a excluziunii sociale cu 20 de milioane. Este exact numărul copiilor în această situație din Uniunea Europeană uh, astăzi și acest risc crește în rândul copiilor din familiile monoparentale. De aceea am creat o platformă împotriva excluziunii sociale. Dorim să venim cu recomandări în ceea ce privește combaterea sărăciei infantile în 2012 și vom veni cu propuneri de principii și indicatori în sectoare cheie, cum ar fi susținerea uh, familiilor monoparentale și accesul la servicii de sănătate, locuințe uh, accesibile și așa mai departe la fel și accesul la grădinițe și creșe pentru că părinții trebuie să își continue viața profesională dacă nu doresc să fie expuși sărăciei. Am colectat date pentru a compara tendințe și prestațiile din serviciile sociale. Aceste date sunt deja disponibile în studiul OECD, care este cofinanțat de UE și calculatorul pentru susținerea familiei este un nou instrument care ne permite să vedem de ce susținere este nevoie. Există o platformă pentru schimbul de bune practici și susținerea cooperării și a învățătorilor țării reciproce. Este o platformă importantă și, de asemenea, și Institutul nostru pentru Egalitatea de Gen analizează datele și dezvoltă uh, instrumente pentru a facilita învățarea reciprocă și schimbul de bune practici. Doamna raportor, spuneați că este prima dată când vorbim în plenară de acest subiect. Eu uh, sunt sigură că nu va fi ultima dată. Grazie comisaria. la discussione è chiusa, la votazione si svolge. Mulțumesc și cu asta am încheiat discuția, se va vota mâine la 12 și jumătate. Ora l'ordine del giorno reca la relazione dell'Ordine. Acum uh,